Dragi prieteni, vă propun să începem, chiar dacă nu suntem foarte mulți prezenți în sală, dar pentru mulți colegi este destul de complicat să participe. Unii dintre ei încă sunt pe drum, dar să începem cu adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă anunț o modificare. Este vorba despre votul pentru eh, subiectul 14, prevederi comune pentru Fondul de dezvoltare regională, fondul social eh, și fondul de coeziune, etc. Acest subiect este amânat pentru ședința Comisiei Empel din 27 noiembrie. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicări. Avem astăzi interpretare în 16 limbi, franceză, germană, italiană, neerlandeză, engleză, daneză, greacă, spaniolă, portugheză, suedeză, cehă, estoniană, maghiară, polonă, slovacă și română. Și avem uh, și un grup de vizitatori. Dacă încă nu este prezent în sală, probabil că urmează să sosească. Un grup de tineri care provin din șapte state membre ale Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ sunt specializați pe probleme de angajare a forței de muncă și probleme sociale, sunt bineveniți. Văd acum că întâlnirea cu ei va avea loc mâine. Vicepreședinta Evelyn Gebhardt de asemenea a invitat uh, un grup de vizitatori pentru data de 20 noiembrie. Punctul 3. Un raport privind negocierile interinstituționale, cel de-al treilea trilog, privind uh, buna echilibrare a uh, muncii a avut loc pe 6 noiembrie și vom avea cea de-a patra întâlnire în cadrul trilogului în seara aceasta. Punctul 3 pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu procesul verbal al reuniunii din 9 octombrie 2018, constat că da, Vă rog, domnul Marte. Mulțumesc, doamna președinte. Ați început întâlnirea spunând că în seara aceasta uh, vom avea prezență, dar în același timp ați explicat că există dificil pentru parlamentari să călătorească luni. Dar până la urmă trebuie să înțelegem regulile jocului. Comisiile Ample sunt anulate la Bruxelles și nu știu de ce există ședința ale Comisiei Ample la Strasburg pentru că trebuie să respectăm ceea ce prevede uh, tratatul. Comisiile își desfășoară ședințele la Bruxelles și plenarele se desfășoară la Strasburg. Deci, dumneavoastră, uh, obișnuiți acum să deplasați uh, sarcinile profesionale de la uh, Bruxelles la Strasburg. Deci, nu trebuie să, până la urmă să-i acuzăm pe cei care nu participă la întâlnirea de la Bruxelles sau de la Strasburg. Ați menționat punctele 1, 2 și 3. În ce privește aprobarea procesele verbale ale uh, ședințelor, nu ați supus la vot. Mi se pare o modalitate ciudată de a prezida o comisie care când se întâlnește la Bruxelles, când la Strasburg, fie se anulează întâlnirea de la Bruxelles, fie este convocată cu doar șase zile în avans o întâlnire la Strasburg. Trebuie să acționăm cu toată seriozitatea pentru că alegătorii noștri urmăresc activitatea comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, iar acum puteți trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule Marta. Țin seama de spusele dumneavoastră și trec la punctul 4 uh, stabilirea programului Corpului European de Solidaritate, iar colegul Benifai, uh, responsabil, nu a putut să ajungă la timp la întâlnire. În ce privește analizarea amendamentelor și m-a rugat pe mine să spun câteva cuvinte în numele său, voi face acest lucru. Majoritatea amendamentelor înaintate de colegi pentru avizul doamnei Clune reprezintă o îmbunătățire față de propunerea comisiei. Există disponibilitatea de a configura un program solid pentru perioada 2021-2027 și grupul S și D susține în totalitate obiectivul de a elabora un program și un instrument ambițios, bine conturat pentru următorul cadru financiar multianual. Corpul European de Solidaritate trebuie să devină o, o poveste de succes, trebuie să atragă pe tinerii participanți, să le oferă posibilități de învățare și de training de înaltă calitate și, de asemenea, trebuie să furnizeze uh, ajutor celor uh, care îl necesită. Deci, domeniul de aplicare, obiectivele, mecanismul pot să devină un instrument puternic pentru a manifesta solidaritatea în toate statele membre din Uniunea Europeană și în afară. Domnul Benifei spune aici că, din punctul domniei sale de vedere, în avizul Empel, care va fi transmis colegilor din Comisia pentru Cultură, vor trebui să fie consolidate prevederile privind uh, aria ocupațională și vor fi introduse unele experiențe pozitive care au fost negociate în prealabil cu Consiliul. Este necesar să existe definiții mai clare în ce privește practicanții și uh, joburile. Trebuie să fie respectate toate condițiile uh, pentru angajarea forței de muncă um, în cadrul uh, acordurilor colective din statele membre, inclusiv din perspectiva nivelului de remunerare. Trebuie să uh, existe o mai clară separare între activitatea voluntară și uh, activitățile ocupaționale. În același timp însă nivelul calitativ al prestațiilor trebuie să fie unul uh, asemănător pentru că în felul acesta va exista o conformitate cu principiile menționate în program. În termeni uh, mai general, este nevoie să uh, uh, fie un corp al solidarității europene cât mai inclusiv cu putință, pentru că um, organismul acesta trebuie să se centreze pe ceea ce prevede programul, tinerii uh, vor putea să se înscrie în direcția creionată de Erasmus Plus. Și în, uh, din acest punct de vedere, grupul S speră că raportorul va include aceste amendamente în formula Uh, finală. Brando m-a rugat să îi adresez mulțumiri uh, raportorului și uh, își cere scuze pentru că nu poate să participe la această dezbatere. Așteaptă cu interes discuțiile cu raportoarea doamna Clune și cu raportorii din umbră, care va avea loc miercuri seara. Okay. now I've also got a manuscript. Am primit acum și un uh, document din partea raportoarei. Este o introducere pentru ceea ce uh, am citit deja din partea domnului Benifei, care este raportor din umbră. Deci, acum dau citire documentului din partea doamnei Clune. Doresc să-mi cer scuze pentru faptul că nu pot să particip la întâlnirea de astăzi în ședința comisiei pentru că am unele obligații acceptate anterior, dar mulțumesc colegilor pentru amendamentele constructive. După o primă analiză a amendamentelor, constat că ele încearcă să consolideze anumite principii legate de pregătirea uh, Uh, practicanților și de locurile de muncă. Sper ca și colegii uh, să uh, împărtășească ideea că aceste mm, activități de practică nu trebuie să înlocuiască ocuparea unor locuri de muncă, dar um, tinerii și comunitățile din Europa trebuie să poată profita de aceste ocazii. Amendamentele se concentrează pe angajamentul comunităților în a crea oportunități pentru tineri, pentru a exprima solidaritate. Asta poate să ducă la competențe uh, pentru piața muncii și cred că acest lucru este pozitiv. Dar asta nu trebuie să ducă până la urmă la substituirea unor locuri de muncă. Concentrarea pe această inițiativă trebuie să fie să uh, se ofere tinerilor ocazia să uh, se angajeze în activitatea unor comunități în favoarea uh, localităților și regiunilor și în același timp să dobândească noi competențe. Există multe observații uh, rezonabile în legătură cu modul în care organizațiile pot să susțină acest program al Corpului European de Solidaritate. Există și unele probleme legate de articolele 11 și 12 care pot să aducă o mai mare claritate în ce privește definițiile uh, menționate, astfel încât Comisia Ample astfel să poată să își pună mai bine amprenta pe acest text. Corpul European de Solidaritate constituie o mare ocazie pentru cetățenii tineri din Europa și aștept cu interes să conlucrez constructiv cu colegii în următoarele întâlniri cu raportorii din umbră pentru a redacta avizul din partea Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă. Aceasta a fost o introducere din partea raportoarei care nu a putut să participe astăzi. Iar Iar uh, de asemenea am dat citire documentului raportului din umbră din partea SID. Mai este prezent în sală vreun raportor din uh, umbră care dorește să intervină? Pot să-i dau cuvântul doamnei Signanscă? dacă nu, aveți cuvântul pe această temă. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Am uh, văzut propunerea de amendament din partea colegilor și pot să spun că multe dintre ele contribuie la îmbunătățirea textului și um, în felul acesta acest document uh, poate să crească în uh, calitate. În baza acestor uh, propuneri de îmbunătățire am încercat și noi să acționăm concentrându-ne pe uh, securitatea participanților la acest program, mai ales în ce privește uh, persoanele și copiii aflați în situații riscante, pentru că nu trebuie să repetăm greșelile uh, comise în trecut. Nu trebuie să sprijinim acele organisme care nu respectă standardele internaționale în ce privește drepturile omului ca de pildă ă, obligația pe care ne asumăm ă, ca să nu ă, mai fie plasați copii în orfelinate. Trebuie să avem în vedere aceste deziderate. În același timp mă concentrez pe faptul că este nevoie de activități de solidaritate care să fie destinate copiilor, că acești tineri trebuie să, fie de, să dispună de competențe profesionale. M-ar bucura dacă colegele și colegii vor sprijini aceste amendamente. Aștept cu interes colaborarea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc că îi dau cuvântul domnului eh, Selimovici din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului pentru munca făcută. Sunt mai multe elemente pe care le-am dori să le vedem în mod explicit și vom prezenta amendamente în acest sens. În general, Corpul European de Solidaritate este un proiect pe care l a susținut și îl susține foarte mult. Totuși, considerăm că ar trebui să facă câteva schimbări. În primul rând, ucenicia și joburile în domeniul solidarității ar trebui să ofere o valoare adăugată europeană în mod clar și ar trebui să contribuie la uh, atingerea soluțiilor pentru provocările de mediu și sociale, pentru că tocmai despre asta este vorba când uh, menționăm Corpul de Solidaritate Europeană. În al doilea rând, Așa cum spune și raportorul, trebuie să există o deschidere către grupurile vulnerabile, persoane tinere cu puține oportunități pentru a participa în aceste acțiuni. E vorba aici de imigranți, persoane cu dizabilități și alții care trebuie să fie o categorie inclusă la nivelul UE pentru ca numărul să fie cât mai mare și să se ajungă la cât mai multe persoane. Încurajăm de asemenea și etichete de calitate separate pentru sistemul de voluntariat și cel de ucenicie. Și aceasta fără să se creeze o povară administrative suplimentare care ar putea să împiedice sectorul privat să participe. Menținând aici flexibilitatea care este de asemenea importantă. Pentru noi este esențial atunci când e vorba de parte ocupațională să se menționeze cadrul de calitate pentru uh, sistemul de învățământ, care trebuie să fie făcut întotdeauna în acord, ceea ce este absolut esențial pentru noi. Și există aici o diferențiere între ucenicie, voluntariat și joburi. Bineînțeles, putem discuta cum se face diferența, însă considerăm că stagiarii ar trebui să fie plătiți. Definiția joburilor în ceea ce privește activitatea de solidaritate ar trebui să fie făcută pe o perioadă de 3 luni și nu 2 și până la 12 luni, incluzând aici și programe de formare. În sfârșit am dorit să prezentăm și amendamente uh, în sensul celor spuse și, bineînțeles, așteptăm să cooperăm și cu celelalte grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum doamna Boylan, care reprezintă grupul GUE NGL. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat ce a spus și domnul uh, Marta. Uh, ar fi mai ușor dacă am avea un singur sediu și nu două. Dar oricum vorbim astăzi despre Corpul de Solidaritate Europeană și uh, aș avea câteva schimbări de propus la acest dosar. Uh, ținând cont și de elementele pe care le-am dezbătut și care au fost prezentate în amendamente. Salut în special măsurile de protecție a persoanelor vulnerabile pentru a nu fi exploatate și de asemenea în zonele de conflict și participarea organizațiilor în conformitate cu standarde înalte de drepturile omului. Aici am susținut amendamente numeroase care au de-a face cu munca și cu trainingul. Corpul de solidaritate nu ar trebui să înlocuiască joburile existente la ora actuală și să nu fie doar o ofertă de uh, joburi ieftine pentru tineri. Aici voi prezenta amendamente pentru a ne asigura că toate joburile oferite sunt plătite în aceste scheme și că stagiarii și locurile de muncă sunt plătite cum trebuie în conformitate cu standardele existente. Am în continuare reticențe în ceea ce privește includerea sectorului uh, privat pentru că este esențial ca regulamentul să includă o definiție clară a voluntariatului, astfel încât să se asigure că tinerii au acces la oportunități de calitate de voluntariat care să nu fie folosite doar pentru a oferi locuri de muncă neplătite. Voluntariatul ar trebui să aibă un sens și ar trebui să permită achiziționarea de noi competențe. De asemenea, o parte esențială a procesului este aceea de a face legătura între voluntariat și intrarea tinerilor pe piața muncii și de aceea orice fel de calificare, competență, sistem de ucenicie trebuie să fie recunoscut ca atare. Salut și sugestia ca voluntariatul care este făcut în conformitate cu un acord de voluntariat cu reguli clare. De asemenea, Corpul de Solidaritate nu trebuie să înlocuiască sau interfereze cu schemele existente de voluntariat, scheme care există, cum ar fi, de exemplu, Erasmus Plus, care ar trebui să fie întărite și să nu fie înlocuite de acesta. Am îngrijorări și în legătură cu procesul de finanțare, pentru că s-au deplasat bani din alte părți de la alte proiecte. Aici voi lucra, bineînțeles, sunt de aproape cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Jean Lambert, care reprezintă Verzi, nu este aici, dar nu știu dacă este înlocuită de cineva, se pare că nu. Trecem acum la domnul Martin, vă rog, din partea grupului ENF. Mulțumesc, doamna președinte. Chiar la începutul intervenției mele, dumneavoastră a trebuit să luați cuvântul uh, în numele raportorului și a raportorului din umbră din partea S și D și e păcat că ați făcut-o. Nu știu dacă ați fi citit textul, dacă v-aș fi transmis și eu unul din partea mea. În ceea ce privește reprezentantul GUE, o doamnă tânără ca și mine, aș vrea să vă reamintesc că tratatul uh, de înființare al UE hotărăște că sediul este la Strasburg, și că Bruxelles nu este decât un apendice pe lângă Strasburg. Strasburgul este capitala Uniunii Europene. Vă place sau nu? Puteți să puneți sub semnul întrebării de fiecare dată acest lucru, însă aceasta se regăsește în tratatele fundatoare și în Uniunea Europeană avem uh, obiceiul de a organiza referendumuri care atunci când sunt negative nu ținem cont de voința popoarelor, trecem peste ele Acum, doamna președintă, în ceea ce privește Corpul European de Solidaritate, reprezentantul ALDE, care a plecat între timp, din păcate, ne-a reamintit că e vorba pentru tineri de o adevărată valoare adăugată europeană, pe de o parte. Și pentru uh, populație aceasta reprezintă o adevărată susținere, un serviciu oferit, pe de altă parte. Uh, ne dăm seama că comentariile făcute ulterior pun sub semnul întrebării această valoare adăugată pe de o parte și pe de altă parte acest serviciu furnizat în mod real. Noi considerăm că e vorba de un mijloc suplimentar pentru a întări mobilitatea între statele membre, între statele națiune, pentru ca fundamentul Uniunii Europene să fie din ce în ce mai diluat. Însă acesta nu este aspectul cel mai preocupant, doamna președintă. Așa cum tocmai denunța reprezentantul GUE, e vorba de uh, o ocupare de calitate inferioară și salarii inferioare și să vedem care este ținta acestui corp european de solidaritate. E vorba de tineri între 18 și 30 de ani până în 30 de ani. Dar până când suntem tineri în această Uniune? Până la 30, 35 sau 45 de ani sau cât? E vorba aici de șomaj disimulat, pentru că tinerii sunt până la 25 de ani și așa cum a spus și reprezentantul GUE, Erasmus da, Erasmus Plus pentru toată lumea, nu, și exploatarea acestor persoane până la 30 de ani e un lucru de neacceptat. Locurile de muncă propuse au o durată maximă de un an. Oricum, uh, contribuția din partea Comisiei acoperă doar aceste 12 luni și e vorba uh, nu de locuri de muncă uh, perene, ci de locuri de muncă cu susținere. Riscul este ca acest corp să devină un instrument de disimulare a ratei șomajului în rândul tinerilor europeni. Aceasta este realitatea. Pentru că oferim câte ceva pentru că oamenii să nu protesteze, așa cum am văzut și în Franța săptămâna asta. Solidaritatea, v-aș reaminti, umanitară este mult mai eficientă atunci când ești aproape de comunitate, atunci când îngrijirile se oferă în rândul propriei comunități, pentru că altfel se ajunge la un adevărat turism umanitar. Și tocmai asta faceți dumneavoastră prin uh, această construcție și cu studenți care plătesc uh, călătorii pentru a face nu se știe ce. Și uh, aici n-am ținut cont și de ONG-urile care exploatează femeile și copiii. Iată, dragi colegi, doamnă președintă, toate aceste elemente cu un buget de 1,26 miliarde de euro. 1,26 de miliarde de euro. Repet. Nu știu dacă ați auzit popoarele care uh, protestează. Vă rog să țineți cont de ele și să renunțați imediat la astfel de politici, să puneți capăt unei astfel de propagande direcționată către tinerii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, doamna Lambert, din partea verzilor, ați ajuns un pic mai târziu, dar vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, doamna președintă, și scuze pentru întârziere. Mulți dintre noi ne dăm seama cât de importantă este cooperarea transfrontalieră. Oamenii înțeleg mai bine ce se întâmplă în alte țări, care este modul de viață și problemele din alte părți și cred că în lumea de astăzi, cu probleme care sunt în creștere, fundamentalism, extremism, cred că e din ce în ce mai important să există o înțelegere și o cooperare mai strânsă. Amendamentele pe care le-am prezentat noi pentru acest raport al, al doamnei Clun, care este un punct de plecare foarte bun, se referă la o serie de chestiuni care uh, țin de natura voluntariatului, o considerăm foarte importantă și salutăm uh, clauzele care au fost uh, uh, implementate, introduse în text în ceea ce privește garanțiile oferite, așa cum am făcut-o în general la Parlament, pe aceeași linie. Și, așa cum s-a spus, este vorba de o schemă care poate oferi valoare adăugată dacă cu adevărat menținem un buget specific și nu facem transferuri din altă parte. Și Tocmai aceasta este poziția pe care o urmărim prin amendamentele noastre. Așteptăm să cooperăm cu raportorul și să ne asigurăm că acest proiect va oferi într-adevăr oportunități noi pentru tinerii care nu dispun de propriile resurse pentru a participa în astfel de experiențe transfrontaliere, care, spunem și mai devreme, sunt foarte importante pentru toate categoriile de persoane. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem și un reprezentant din partea DG domnul Franz. Dacă doriți să faceți comentarii, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților de la Comisia de Ocupare pentru amendamentele interesante pe care le-au propus, pentru comentariile făcute și am dori și noi să facem câteva clarificări legate de această propunere. Poate vă reamintiți că am votat împreună acest cadrul de programare 2018-2020 pentru Corpul de Solidaritate. Regulamentul tocmai a fost publicat la începutul lunii octombrie în buletinul oficial și aceasta înseamnă că toate activitățile de voluntariat au fost transferate de la programul Erasmus Plus spre acest corp de solidaritate și asta se va menține și pe viitor. Deci în uh, programul Erasmus propus, nu mai sunt incluse activități de voluntariat, pentru că ele fac parte acum din acest corp de solidaritate europeană. Practic, punctul de plecare pentru noi a fost compromisul la care s-a ajuns între Parlament și Consiliu. Pe tema Corpului de Solidaritate European și ceea ce am inclus, ce s-a putut include în propunere s-a inclus, dar acordul practic s-a realizat după publicarea propunerii, deci mai e oarecare marjă de manevră pentru a face îmbunătățiri și sperăm să țineți cont de acest lucru în amendamentele pe care le propuneți. Aș dori să clarific aici și o altă întrebare, cea referitoare la vârstă, pentru că suntem întrebați deseori de ce am ales vârsta de 30 de ani. V-aș atrage atenția asupra documentului de lucru al Comisiei din 2018 legată de situația tinerilor în UE. Datele ne arată foarte clar că la vârsta de 30 de ani, uh, tinerii nu mai sunt incluși în niciun fel de program de uh, formare sau educațional. Și datele ne arată că la momentul acesta, în UE, vârsta uh, după care nu mai există astfel de programe de formare ar fi 29, ceva. Deci avem Erasmus, Erasmus Plus și viitorul Corp de Solidaritate. Pentru toate acestea menținem vârsta de referință la 30 de ani. Când am propus regulamentul, am dorit să ajungem la o armonizare cât mai mare între uh, regulament și celelalte programe și cheltuieli la nivelul UE și cred că am reușit destul de bine. Asta a dus, bineînțeles, și la anumite schimbări. Asta a dus la câteva schimbări, cum spuneam, în propunere. Aș mai clarifica două elemente importante pentru mine, care au fost și ele discutate în detaliu în cadrul negocierilor dintre Parlament și Consiliu. E vorba de programul Job Substitution, pentru că în niciun moment activitățile de voluntariat n-ar trebui să ducă la o înlocuire a unui post de muncă, pentru că există aici o garanție, eticheta de calitate sau evaluarea pe care o facem de fiecare dată. Deci aș reitera principiul nostru că asta nu ar trebui să ducă la niciun fel de uh, joburi de substituție sau neplătite. În al doilea rând, un element esențial pentru mine este cel al incluziunii. Mulți colegi de la alte comisii, de aici de la Parlament, au insistat asupra faptului că acest program ar trebui să rămână deschis pentru uh, grupuri cât mai diverse. Deci tineri europeni care ar dori să participe și nu ar trebui să fie incluse doar categoriile obișnuite. Iată de aceea avem o strategie de incluziune cu un format foarte clar și o finanțare care să permită participarea cât mai multor tineri europeni cu putință. Și un ultim comentariu. Din partea mai multor grupuri ni s-a cerut să uh, existe mai multe proceduri de etichetare de calitate pentru uh, acest sistem de voluntariat și joburi. Ambiția noastră era să avem o etichetă de calitate care să țină cont de diferențele între uh, formaturile existente. Și asta Uh, spun pentru că o anumită organizație ar putea să aibă o etichetă de calitate și pentru un caz și pentru celălalt și ar trebui să se poată face cu ușurință, fără o povară suplimentară. În concluzie, vă mulțumesc încă o dată pentru propunere și sper că împreună să reușim să îmbunătățim și mai mult uh, propunerea noastră. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumim. Cred că mai e cineva reprezentând comisia. Deci dumneavoastră reprezentați comisia. Maybe I can introduce myself completely. I'm... Mă numesc Robert Francia și lucrez pentru comisie la uh, Direcția Generală Educație și Cultură. Bun, e bine de știut. Îmi pare rău că doamna Prune n-a putut să fie aici. Poate la următoarea întâlnire va putea să contribuie și ea la dezbatere. Pentru că este unul dintre subiectele pe care noi le-am inventat, ca să spunem așa, și la care am muncit din greu. O să punem acest lucru într-o notă mentală. Poate doamna Clune să se poată exprima dar la următoarea întâlnire a grupului. Adoptarea în uh, comisie este pe 23 octombrie și în uh, plenară se va vota în februarie. Urmează raportul pentru următorul uh, aviz cu privire la uh, inițiativa pentru uh, tineret. Am primit, uh, mulțumesc doamna președinte, am primit în total uh, peste 300 de amendamente. Este momentul într-adevăr să ne aplicăm asupra propunerii. Calendarul nostru a fost actualizat. Um, votul în comisia noastră va avea loc pe 3 decembrie și cred că pe 21 ianuarie vom vota același aviz în Comisia CULT. Mulțumesc raportorilor din umbră că au acceptat să modifice calendarul în conformitate cu calendarul Comisiei CULT. Vom uh, vota deci în, uh, și, și în acea comisie în săptămâna de Strasburg. Iar acum uh, la conținut, în ceea ce privește Erasmus, este foarte important. Mă iertați. Am avut săptămâna trecută o întâlnire la Strasburg. Eu refuz să merg, din principiu. We, we take notice of your... Am luat notă de observația dumneavoastră. În ceea ce privește prioritățile pe partea de ocupare, vă pot enumera câteva, o mai bună promovare și o concentrare a programelor pe formare profesională, formare a adulților și învățământ pe tot parcursul vieții, un buget mai uh, potrivit cu flexibilitățile necesare pentru a obține, pentru a atinge modificările necesare în programul Erasmus+. Ehm, de asemenea concentrarea pe locurile de muncă eh, cu abordări mai flexibile. În al doilea rând, caracterul eh, mai flexibil al programului Erasmus Plus ne permite să ajungem la persoanele cu mai puține posibilități și asta ar trebui să fie încă o prioritate pentru noi. Sprijinul pentru persoanele cu mai puține șanse în viață ar trebui să fie unul structurat și din punct de vedere financiar și pentru a ne asigura că programul Erasmus este corect, echitabil și ajunge la cât mai mulți europeni cu putință, nivelul de fin, sprijin financiar, uh, sprijin pentru uh, călătorie, sume forfetare și așa mai departe ar trebui să fie uh, revizuit și adaptat uh, regiunii și țării în care se călătorește. În al patrulea rând, pentru a garanta un impact uh, mai mare în rândul cetățenilor europeni, trebuie să solicităm ca programul să asigure uh, mobilitate, calitate, uh, așa cum scrie în Cartea Europeană privind calitatea mobilității, competențele dezvoltate prin intermediul mobilității trebuie să fie validate și recunoscute pentru a pune în întregime în aplicare recomandările Consiliului în ceea ce privește educația formală și informală, ca și toate celelalte instrumente europene care contribuie la recunoașterea calificărilor profesionale și din educație în lumea întreagă. Trebuie să, deci, să contribuim la îmbunătățirea acestui program Erasmus Plus pentru sprijinirea dezvoltării profesionale și Um, personale a europenilor. Sunt nerăbdători să discutăm împreună cu raportorii din umbră. Avem întâlnire mâine și una miercuri și sper să uh, reușim să finalizăm documentul. Cred că vom reuși să ajungem la vot în 3 decembrie, adică să respectăm calendarul pe care ne-am propus. Uh, Mulțumesc, domnule Pavel. Domnul Mann de la grupul PPE e pe drum, sosește, înțelegem. Și cât așteptăm, o să o să așteptăm, o să o ascultăm pe doamna Stevens. Vă rog, aveți cuvântul. Allereerst een groot dank aan de rapporteur voor eh, zijn zeer goede werk. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru tot ce a făcut, pentru abordarea constructivă. Eu pun mare preț pe programul Erasmus și sunt foarte fericită că raportorul dorește să consolideze acest program în uh, moduri foarte practice. Toată lumea care are un program Erasmus în uh, CV are anumite avantaje pe piața muncii și toată lumea care a participat la programele Erasmus știe că uh, își poate găsi mai ușor un loc de muncă. E foarte bine ca Erasmus să fie disponibil pentru toți tinerii și pentru cei cu dizabilități. Pentru că în acest fel crește și capacitatea acestora de a contribui ca uh, membri ai societății. Doar 1% în prezent dintre tinerii care iau parte la programele Erasmus sunt persoane cu dizabilități. Personal am uh, avut această experiență și a fost foarte greu pentru mine în programul Erasmus pentru că a trebuit să-mi aduc uh, propriul interpret pentru limbajul semnelor și deși regulamentul uh, Erasmus uh, menționează inclusivitatea, ar trebui pus mai mult accent pe uh, facilități de acest gen. Eu voi cere mai mult sprijin pentru persoane cu dezabilități în cadrul programului. Este bine că acum ne concentrăm și pe aspectele financiare pe bugetul programului și vreau ca revizuirea acestui buget să fie una eficientă, să avem indicatori pentru uh, a măsura și a crește nivelul de accesibilitate pentru persoanele cu handicap. aș fi mai precaută cu uh, ideea participării uh, universităților. Uh, sigur că încurajăm uh, participarea universităților, dar nu aș fi de acord cu ideea unei universități europene. În uh, coacțiunea 1, uh, sprijin uh, uh raportorul în solicitarea sa pentru creșterea bugetului și cu um, alocarea de fonduri în sensul creșterii plus valorii. Voi lucra împreună cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră pentru a avea un program Erasmus mai accesibil pe viitor. Mulțumim doamnei Stevens. Am ascultat uh, ce ați avut de spus. Acum dau cuvântul domnului Mann. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Constat că dacă noi comparăm uh, situația cu octombrie, uh, când uh, speram că vom primi uh, propuneri de compromis foarte bune, nu uh, suntem departe de împlinirea acestei predicții pentru că pentru mine este important ca Erasmus să nu funcționeze doar pentru studenți, dar și pentru cei care sunt într-o practică profesională și într-o pregătire profesională. În urma negocierilor pe care le vom avea miercuri, sper să putem ajunge la soluții de compromis. Câteva chestiuni doresc să menționez în legătură cu propunerea unui regulament, articolul 2, aliniatul 1. Aici uh, spui că principalul obiectiv este uh, și uh, incluziunea socială, dar eu cred că putem vorbi despre aspectele sociale ale pieței muncii. O altă observație, colegul meu Becker a făcut, a înaintat un amendament în care dorea ca limita de vârstă să crească. Este articolul 195, uh, amendamentul pe care nu îl regăsesc în aceste propuneri. Mi se pare că era o chestiune importantă. În, la articolul 2, aliniatul 1, precizez că e vorba de o cooperare uh, transsectorială. Această concepție încă nu uh, figura în document. După aceea, în ce privește mobility providers, poți să ne argumentezi de ce folosești aceste concepte pe care le-ai introdus în text, pentru că în propunerea Comisiei Europene nu se regăsesc aceste concepte. După aceea, în legătură cu 205, am înaintat un amendament. Mi-aș dori un articol în care sprijinim ideea de democrație. Propunerea pe care o avem uh, spune că uh, e vorba doar de participarea la uh, viața democratică. Mi se pare prea puțin Eh, eu cred că eh, tinerii eh, trebuie să înțeleagă structura democratică. De ce este nevoie să existe un guvern, dar să existe și o opoziție? Deci, a înțelege în profunzime democrația, trebuie să apreciezi valoarea pe care democrația ți-o creează. Deci, mi se pare că descrierea este insuficientă. Iar uh, eu cred că și activitățile culturale sunt importante. În ce privește înțelegerea noțiunii de democrație, poate că în amendamentele de compromis putem introduce o prevedere. Am mai existat și alte câteva propuneri uh, pe care ar trebui să le valorificăm Agnieszka Voslovskaya a făcut și ea o propunere de a-i cuprinde și pe persoane persoanele mai vârstnice care sunt cuprinse într-o formă de învățământ. Articolul 212 nu este preluat în totalitate în propunerea de compromis, dar poate că putem să folosim această idee într-un considerent. Acestea ar fi în principiu câteva idei pe care doream să le menționez. Ar mai fi uh, un punct la amendamentul 10 Emilian. E vorba de plată egală pentru muncă egală. Erasmus uh, nu are datoria uh, de uh, a face trimitere și la salarizare. Deci eu nu cred că dacă această idee, plată egală pentru muncă egală, um, nu cred că și are rostul, pentru că e vorba de distribuire uh, echitabilă a banilor către România, către Finlanda, dar uh, nu e vorba de fapt despre uh, relații contractuale de tipul salarii două amendamente, nu le-am înțeles, erau în maghiară, dar poate că tu uh, ai reușit să le înțelegi și uh, am avansat foarte bine, poate că și în Comisia pentru Cultură uh, vor ține seama de ideile noastre. Thank you, Mr. Mann. Uh, Mulțumesc, domnule Mann. Din partea ALDE nu avem niciun reprezentant și nici de la GUE NGL. Din partea verzilor, nu? Înțeleg că nu îl prezentați pe domnul Megerici. FDD de asemenea nu uh, are un reprezentant și nici grupul ENF, din câte văd. Asta înseamnă că pot să-i dau din nou cuvântul domnului Pavel. Voi face de data aceasta considerațiile mele în germană. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase și uh, în ce privește neclaritățile, eu m-am întâlnit astăzi cu Comisia și am vorbit despre aceste definiții pe care le-ați uh, menționat și dumneavoastră și ne gândim uh, să le uh, retragem. Dar mâine, în cadrul primei negocieri, vom face acest lucru și după aceea, miercuri, avem o a doua întâlnire. În ce privește ideea de democrație, în considerente figurează această propunere, iar în ce privește ă, dialogul structural în rândul tinerilor, dacă vi se pare că în continuare ă, formularea este insuficientă, putem să mai căutăm alte soluții și eu cred că, de fapt, pozițiile noastre sunt foarte apropiate și sunt optimist, încrezător că mâine și poimâine vom putea să uh, luăm uh, majoritatea deciziilor importante, astfel încât uh, să putem fi cât mai eficienți. Eu Împreună cu colegii mei uh, mi-am notat toate observațiile și mâine vin cu o propunere. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh, the vote in employment will... Votul în comisia noastră va avea loc pe 3 decembrie și la Comisia de Cultură pe 22 ianuarie. Asta a fost tot pentru azi. Cred că mâine avem 3 ore de vot, multe ore oricum, așa că e bine că avem o întâlnire de încălzire mai scurtă ca să avem uh, timp să ne pregătim pentru votul de mâine. Mulțumesc! Întâlnirea este suspendată.